Hello, everyone. Um, let me welcome uh, Vice President of the Commission. Bun venit uh, și îl întâmpinăm aici pe domnul vicepreședinte al Comisiei uh, Katainen, care întotdeauna a venit uh, și a dorit să avem acest schimb de vederi. Sunt atâtea subiecte pe care noi le uh, examinăm sau subiecte asupra cărora ne dorim ca Comisia să ne trimită propuneri legislative. Așadar, tot ce veți spune astăzi ne interesează din start. Nu știu dacă L-am avut aici pe comisarul pentru sănătate. Nu știu dacă vă coordonați între dumneavoastră. Am abordat în acest sens uh, certificatul de protecție suplimentară. Aici ar, fi, ar, ar uh, converge um, multe aspecte, economia circulară, materiale plastice, produsele chimice, protecția consumatorilor și așa mai departe. Vă dau imediat cuvântul pentru o introducere și apoi colegii vor putea să se lanseze în această dezbatere. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Mă bucur întotdeauna să am un schimb de vederi cu dumneavoastră. De asta dată mă voi concentra într-adevăr în prezentarea mea pe chestiuni legate de economia circulară, dar ca de obicei pot să răspund și în ce privește acel certificat de protecție extinsă, dacă este nevoie și sunt sigur că pot să... De fapt, nu sunt sigur că voi putea răspunde la toate întrebările, dar în orice caz voi încerca. Suntem pe cale, după cum știți, să implementăm planul de acțiune economia circulară. 80% dintre acțiunile vizate au fost deja introduse. Pachetul uh, adoptat în ianuarie va consolida niște evoluții uh, pozitive pe care le-am resimțit în economia europeană, care se îndreaptă spre mai multă circularitate. Patru componente în pachet. Strategia europeană pentru materialele plastice, apoi monitorizarea cadrului pentru indicatori, apoi uh, produse chimice și deșeuri și, în sfârșit, materiile prime numite critice. Aș începe cu materialele plastice E o strategie care ne va conduce către o industrie a materialelor plastice durabile și reciclarea să vină par, devină parte integrantă a producției de aceste materiale în Europa. În acest sens, strategia dorește să consolideze uh, o serie de măsuri și să le uh, uh, introducă într-un adevărat lanț. În primul rând, nu dorim ca până în 2030 toate uh, ambalajele din plastic să fie reciclate și reutilizabile. Ne dorim apoi o colectare separată și să și stimulăm cererea de materiale plastice reciclate. În acest sens, atât industria cât și autoritățile publice sunt stimulate. Și pe scurt, ne dorim practic o piață unică pentru reciclarea materialelor plastice. În al doilea uh, rând, să nu mai existe așa de multe deșeuri de plastic, inclusiv microplasticile, să, plasticul să existe materiale plastice biodegradabile, iar astfel și materialele plastice uh, din mări și oceane ar fi reduse pentru că ele afectează biodiversitatea. Pentru asta e nevoie de uh, inovare. În al treilea rând, uh, investiții și inovare de-a lungul lanțului valoric. E nevoie de mai multă cercetare și inovare pentru a acoperi lacunele de cunoștințe și pentru a găsi soluții inovative. În anul acesta, Comisia va veni cu o strategie de uh, inovare în domeniul materialelor plastice, iar în 2020, prin orizont 2020, se vor uh, investi uh, 100 de milioane suplimentari pentru aceste scopuri. Împreună cu BEI, uh, Banca Europeană de Investiții, avem și uh, o platformă de finanțare pe măsură. Ideea este ca proiectele să fie cât mai profitabile posibil, dar și inovarea să fie pe măsură Apoi, uh, un apel către comunitatea internațională pentru a reduce poluarea cu materiale plastice. E nevoie de cooperare în Europa, dar și în afara acesteia. Mai multe posibilități se oferă nouă în următorii ani, de pildă măsuri multilaterale în acest domeniu. Această strategie este fructul uh, cooperării strânse între instituțiile europene, dar și cu ceilalți uh, actori din domeniul industrie și așa mai departe. Pe lângă reducerea prezenței plasticului în uh, uh, mediu, ne dorim niște facilități care să poată să uh, recepționeze și să recicleze aceste uh, Uh, materiale plastice. Deci să nu mai fie uh, o scuză pentru a arunca plasticul în mare. Există niște facilități de colectare, receptare a acestui material plastic. Comisia își dorește 10 indicatori cheie care să fie puși la punct pentru a evalua progresul în acest domeniu. Și deci inclusiv în economia circulară, a monitoriza evoluțiile și trendurile este foarte important pentru a vedea ce măsuri să se ia de asemenea, să se identifice cele mai bune practici pentru a vedea care sunt prioritățile de acțiune. Cadrul de monitorizare este important nu numai pentru oamenii politici și pentru decidenți, dar și pentru consumatori și pentru reprezentanții industriei care pot să ia măsuri la rândul lor, conform subsidiarității, trebuie să acționăm mai cu seamă plan uh, local, regional și național pentru a promova economia circulară. Aș mai vorbi și despre interfața dintre produsele chimice și deșeuri. Pentru a vedea ce se poate identifica ca material utilizabil. În comunicarea noastră în materie, noi propunem mai multe măsuri pentru a promova aceste materiale, materii prime secundare. Ecodesign, apoi ce substanțe uh, periculoase există în conceperea anumitor produse. Apoi criterii inovatoare și apoi probleme de lipsă de claritate și consecvență în aplicarea anumitor uh, măsuri din acest domeniu. Ideea este să discutăm pe larg cu toate părțile interesate și cu Parlamentul European pentru a vedea care sunt cele mai bune opțiuni. Aceste măsuri vor fi pe șine până anul viitor, iar ele se vor sprijini pe dovezi solide și eventual după aceea Comisia va propune anumite uh, măsuri de tip legislativ. O altă parte importantă a tranziției către economia circulară este uh, propunerea recent adoptată legată de apa potabilă și reutilizarea acesteia pentru protecția consumatorilor și pentru a consolida eficiența energetică. Pentru asta e nevoie de măsuri din sectorul apei, de pildă o sporire a transparenței regulilor care să permită consumatorilor uh, măsuri deci legate de modul în care consumatorii pot să beneficieze de aceste uh, reduceri ale uh, prețurilor. Doamnelor și domnilor, sunt lucruri care sunt deja cunoscute de dumneavoastră și aș spune în concluzie ce ne dorim să facem deja încă de anul acesta. În primul rând, o economie cu emisii reduse de CO2, eforturi care ne vor preocupa și în viitor. Anul acesta plănuim să lansăm un cadru de Uh, legat de produse, care să reflecte modul în care publicul și consumatorii pot să facă mai multe în favoarea economiei circulare. De asemenea, ne dorim să facem mai multe pentru a elimina deșeurile marine și deșeurile în mediul înconjurător. Astfel, Comisia își dorește măsuri de prevenire și de înlocuire pentru tot ce înseamnă uh, folosirea plasticului în uh, domeniul instrumentelor de pescuit. O să încercăm să facem exact ce spunem și uh, să avem o strategie internă legată de plastic, chiar la comisie, asta ce am făcut, de exemplu, pentru a nu mai folosi uh, sticle de plastic ca aceasta. Dacă intrați la, veniți la Comisia Europeană, vedeți că noi am făcut deja acest lucru și aș îndemna Parlamentul să urmeze aceeași cală și putem să vedem care dintre instituțiile noastre este mai circular când vine vorba de măsurile sale prima rundă de vorbitori. Așadar, coordonatori, reprezentanții partidelor și vom vedea apoi o următoare rundă. Președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Într-adevăr, uh, cele spuse la final de către dumneavoastră ar trebui să se transforme în realitate. Un uh, concurs între Comisia Europeană și Parlamentul European n-ar fi rău pentru uh, avans pentru pașii înainte, eu să spun, însă permiteți-mi doar să zic că da, totul sună bine, dar așteptăm ca toate aceste lucruri să se transforme în ceea ce privește inovarea și sănătatea. Sunteți în calitate de vicepreședinte responsabil și pentru tema aceasta. Uh, Iată, și uh, Comisia Europeană, dar nimic nu s-a transformat în realitate. Iar cuvintele din dimineața aceasta a comisarului Andrew Kaitis uh, m-au frustrat și mai tare, domnia sa, anului. Ce veți face, prin urmare, dumneavoastră pentru a accelera uh, procesul? Pentru că noi ne dorim propuneri concrete. Mulțumesc. Deci, pe domnul vicepreședinte, și mă bucur că avem un schimb de vederi uh, în legătură cu implementarea acestui plan de acțiune privind materialele plastice, un lucru ține gvanon se desprinde în acest demers și anume că trebuie ca lucrurile să aibă loc într-un cadru complet uh, care să însemnă strategie pentru un mediu conjurător netoxic. Când veți avea o astfel de strategie? Care sunt prioritățile posibile? Și cum o să facă Comisia astfel încât această strategie privind economia circulară și celelalte să se potrivească între ele și bineînțeles că la nivelul societății e nevoie de promovarea ideii de între ele și bineînțeles că la nivelul societății e nevoie de promovarea ideii de văr, materiale reciclate pot să devină uh, niște materii prime secundare valoroase pentru noi. Mă bucur de asemenea cei care uh, vă ocupați de strategia aceasta uh, pe care a menționat președinte, domnule comisar Katainen, e vorba de o provocare pe care noi o lansat și este cât se poate de entuziasmantă. Trebuie să facem ceva. Iată. Vedem situația foarte clar am, avem un nou președinte al Parlamentului și apa potabilă vine din Italia. Acum mă întrezesc că avem o sticlă din uh, Germania, dar dacă ne gândim câte sticle care se folosesc odată și apoi se aruncă există și câte ambalaje se acumulează astăzi, astfel în fața porții, e clar că ar fi multe de făcut. Planul cu economia circulară a fost lansat acum doi ani și ați spus că totul e în regulă. Într-adevăr, lucrurile s-au schimbat, au evaluat. Pachetul lansat de comisie în ianuarie, mai bune, dar este loc și de mai bine. Avem multe de făcut pentru a ajunge la o adevărată economie circulară. Întrebări concrete, dacă îmi permiteți. Domnule Cataină, sunteți de acord când spun că pentru a ajunge la economia circulară, un element esențial este o politică de ecodesign sau concepție ecologică uh, în regulă, în adevăratul sens al cuvântului. Ce se întâmplă asta? Ce se întâmplă în acest sens? Mai ales când vine vorba de licitațiile și achizițiile publice. N-ar fi asta o pârghie care să ne ducă uh, către achiziționarea de bunuri uh, care să ducă la o economie circulară. În anumite țări s-au făcut deja niște lucruri în acest sens, iar Comisia are rolul de a acționa această pârghie pe plan european. O veți face? Apoi, planul de acțiune conține de asemenea o serie de lucruri interesante când vine vorba de biomasă. În uh, directiva privind energie regenerabile recast, reformare, vedem că între politica materialelor și cea a energiei nu există coerență. Cum vă veți asigura că lucrurile se vor uh, potrivi în curând cât privește materialele și respectiv uh, energia? Apoi, cadrul de supraveghere sau a calității. Indicatorii vă vor permite oare aceștia să măsoare într-adevăr modul în care economia noastră a ajuns sau nu la un anumit grad de circularitate. Și da, domnule Katainen, sunt de acord cu dumneavoastră, interdicția de către China a importurilor de deșeuri de plastic uh, este o ocazie pentru Europa. Trebuie să fim inovatori, trebuie să investim în acest sens și sper că cu Orizont 2020 veți uh, da și buget în acest sens. Dar cum să ne asigurăm că banii merg acolo unde trebuie să meargă și cum să facem ca aceste fonduri să meargă în, uh, prin fondurile structurale exact acolo unde începe producția de deșeuri. Și apoi, ce priorități politice aveți după 2020? Pentru că mă gândesc că cumva lucrurile trebuie pregătite încă de pe acum. Mulțumesc, v-am permis mai mult timp pentru că din partea ECR-ului sunteți singurul vorbitor și a meritat să vă ascultăm un pic mai. Pentru un moment, uh, mai mult e mai mult un concurs de învârtit în jurul cozii decât altceva. Și în anumite produse textile sunt lucruri care au fost uh, dezvăluite și trebuie făcut ceva în acest sens. Pentru asta e nevoie de... Observăm că statele membre actualmente sunt pe cale de a uh, interzice. Ce ați spus uh, este interesant, uh, dar uh, prin aceste măsuri piața va fi mai fragmentată și va fi un din această dilemă. Vă mulțumesc că ați respectat timpul. Atâtea întrebări interesante. Domnul Bas Eicaut are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu o să depășesc cele două minute. Mulțumesc, domnule Katainen, pentru că avem acest schimb de vederi anual și mi-aduc aminte că data trecută ați fost cam nemulțumit pentru că uh, ați fost foarte criticat uh, și ați spus da, n-am înțeles nimic, dar acum suntem un pic mai bucuroși pentru că propunerile au apărut, mai cu seamă pe microplastice. E bine, deci lucrurile se mișcă dar nu numai eu uh, și alți colegi uh, se uită cu interes la foaia de drum pe care ați prezentat-o și cum să facem ca lucrurile să se miște mai bine și într-un cadru mai amplu. Unul dintre lucrurile cele mai puțin clare din aceste planuri ale Comisiei se referă la eco-design. Cum să facem ca Comisia să ne uh, spună mai multe și să facă mai multe în acest sens, pentru că știm că acest ecodesign, această ecoconcepție poate să fie foarte bună, foarte interesantă. Sunt niște oportunități aici pe care poate comisia nu le-a exploatat suficient, poate noua comisie să o facă după aceea. Deci foaia de drum și, bineînțeles, și biomasa uh, ne așteaptă o discuție furtunoasă la trialogul pe energiile regenerabile, iar în foaia de drum uh, se vorbește despre acel efect de cascadă cu biomasa și aș vrea să știu care sunt planurile Comisiei în acest sens, pentru că este una dintre principalele provocări. Știm că până la urmă biomasa este o resursă rară cum să ne asigurăm că folosim această biomasă într-un mod mai, uh, mai bun, chiar optimal și în, acel, în acea cascadă și ar fi bine să avem mai multe idei în acest sens, pentru că cu siguranță lucrurile acestea trebuie să... Thank you very much. Uh, I think I have to disappoint Mr. Lisa. Mulțumesc. Cred că trebuie să-l dezamăgesc din nou pe domnul Lise a doua oară, iată, se pare pe ziua de astăzi, n-am lucruri de adăugat la cele spuse în dimineața aceasta de domnul comisar Andrew Kaitis. Într-adevăr, tema este importantă, toată lumea știe asta. Dacă medicamentele nu mai funcționează pentru că le-am utilizat prea des sau pentru că bacteriile au devenit mai rezistente, e clar că trebuie să facem ceva. Dar deocamdată nu suntem siguri că arma cea mai eficientă ar fi propunerile legislative. Nu excludem posibilitatea modificării directivelor, dar va trebui să analizăm uh, mai în detaliu aceste, această alternativă. Dar în, car, în cursul Orizont sau prin intermediul Orizont 2020, Comisia va finanța în continuare inovarea uh, și cercetarea și sperăm că și domeniul uh, acesta va avea de câștigat de pe urma finanțării europene. Domnul Poche ne întreba când anume vom veni cu o strategie în adevăratul sens al cuvântului în ceea ce privește economia circulară. Noi considerăm că avem deja o strategie, cea din 2015. Această strategie este un prim pas. Suntem acum la faza de punere în aplicare. Deja 80% dintre acțiunile menționate în planul de acțiune din 2015 au fost deja adoptate sau propuse. Deci, din punctul meu de vedere, acesta este primul set de măsuri. Am încercat să înțelegem ce înseamnă economia circulară, să înțelegem care sunt măsurile care trebuie să fie luate, în ce domenii trebuie ele să fie luate pentru a schimba uh, com, uh, comportamentul la nivel european. Cu siguranță nu e singurul pas pentru că totul se schimbă în jurul nostru. Va veni o, un al doilea uh, plan de acțiune pentru economia circulară, cu siguranță, dar nu în cursul acestui mandat legislativ. Viitoarea comisie, cu siguranță, va veni nu doar cu o strategie, ci și cu un plan de acțiune. În ceea ce privește perturbatorii endocrini. Probabil că știți că există un grup de lucru care se ocupă de această temă. Peste câteva săptămâni sau peste câteva luni, subiectul va fi uh, discutat la nivel uh, ministerial și se prea poate ca până la finele anului să găsim o soluție. A fost o, un subiect complicat, dar unul foarte important de asemenea și am încercat să ne asigurăm că deciziile noastre se bazează pe date bine fundamentate. Revenind la economia circulară, ecodesignul este un instrument extraordinar care a dat rezultate tangibile. Știți probabil mai bine decât mine că primul set de măsuri Uh, stabilite în directiva privind ecodesignul și uh, eficiența energetică va duce la economii substanțiale de energie. Șase noi produse vor fi adăugate în această directivă privind ecodesignul. Și dacă vom reuși să uh, impunem aceste șase noi uh, produse, atunci vom uh, reuși să economisim, uh, nu știu, consumul anual al Suediei. Mulți se plâng de deciziile luate de Uniunea Europeană care iată, se ocupă de funcționarea mașinilor de cafea, spre exemplu, dar până la urmă, iată, acțiunile Uniunii Europene Uh, duc la uh, economii mai mult decât substanțiale. Lărgirea domeniului de aplicare a directivei privind uh, ecodesignul. Eu sper să reușim să extindem domeniul de aplicare al directivei în cursul actualului mandat. Nu sunt sigur că, o vom, că vom reuși să o facem, dar eu mi-aș dori să reușim. Și în ceea ce privește eficiența energetică și cele spuse de domnul Eichhout, da, sunt într totul de acord. Uh, pare un pas mic, dar uh, el este unul esențial, are de-a face cu uh, caracterul reutiliz, cu caracterul sau cu re, capacitatea de a recicla produsele. Sperăm că și aceste lucruri vor, vor fi acoperite de directivă. Eu sper, deci, că acest uh, domeniu de aplicare să se lărgească. Asta îmi doresc. Nu știu dacă reușesc. Voi reuși să-mi impun punctul de vedere. S-a vorbit despre decizie, ne obligă să fim inovatori, trebuie să ne schimbăm uh, tehnologia, deci avem nevoie de inovare în domeniul tehnologic și de asemenea avem nevoie de europene. Deci banii noștri ajung uh, în gropile de gunoi din uh, statele terțe. E clar că trebuie să găsim uh, maniere mai... Dumneavoastră spunea că multe state membre iau măsuri naționale și asta ar fi un impediment în calea deciziilor europene. Eu cred că bune care să permită colectarea diverselor tipuri de de ambalaje din material. 6% din materialul plastic utilizat la nivel european este material plastic re, uh, reciclat. Deci 94% din material uh, în momentul de față nu știm dacă carcasa e făcută din uh, plastic uh, reutilizabil, dar pe viitorul uh, Forumului Economic European care să vorbea despre Freiburg, despre orașul Freiburg. Nu știu dacă e vreun reprezentant al orașului în sală. De unică folosință. Dacă mergi la piață uh, undeva în, uh, în Freiburg sau mergi la o cafenea, poți să primești uh, cafe, cafeaua sau ceaiul, mă rog, într-un pahar din plastic, nu un pahar de european. Avem nevoie de soluții atât la nivel național cât și la nivel european. din asemenea surse, dar mm, cosmeticele n-au de ce să conțină microplastice. Și acum industria deja ia măsuri voluntare. Cum anume putem uh, acționa? Ar fi bine să cooperăm la nivel internațional în sensul acesta. Avem uh, și noi problemele noastre, biomasa și uh, principiul cascadei. Mă tem că nu avem nimic nou pe tema aceasta, dar de norme, dar tocmai uh, cantitatea. Poate că ar fi mai bine să mă opresc aici. Mulțumim. Trecem la a doua rundă de întrebări. Un minut. Primul este domnul Florenț. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Vreo două, trei lucruri m-au încântat. În primul și în primul rând, standardele de calitate la materialele reciclabile. Asta cerem de mulți ani. Uh, dacă vrem să creăm o piață a materialelor reciclate de calitate, atunci avem nevoie de standarde. Dacă nu avem standarde, nu vom avea piață, pentru că nu vor exista pentru uh, țara pe care o reprezint nu, ecodesignul nu trebuie să, fie, să se limiteze doar la energia electrică, ci trebuie să meargă mai departe de atât. Și, în al treilea rând, am o întrebare despre materialele plastice. Dumneavoastră vreți să urmăriți ciclul de viață a materialelor plastice. Fie la, de unică folosință, da, ar fi o idee, la, la nivel de Parlament European, spre exemplu, dar ce se întâmplă cu alte tipuri de ambalaje. Mulțumim, domnul Laine. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt președinte al delegației pentru China, aici la Parlamentul European și uh, aș fi putut să vă spun cu un an în urmă că uh, chinezii vor uh, închide ușa. Ne-am dat seama de asta cu uh, un an în urmă în cursul negocierilor. Acum avem uh, un an în urmă că uh, chinezii vor uh, închide ușa. Ne-am dat seama de asta cu un an în urmă în cursul negocierilor. Acum avem ce se va întâmpla cu aceste deșeuri, unde vor fi arse, vor ajunge la grop, gropile de gunoi, ce știm despre soarta acestor deșeuri. După aceea, astăzi se pare că discutăm despre materialele plastice. Într-adevăr, plasticul e o temă foarte importantă. Ați vorbit despre standardele cu, cu privire la plasticul reciclat. Despre subiectul acesta vroiam să vă pun o întrebare. Uh, Într-adevăr, standardele sunt importante pentru că multe companii cer deja astfel de standarde. Companiile culoarea albă într-un uh, ambalaj sau într-o găleată din material uh, reciclat nu se vinde la fel de bine ca și uh, vopsea albă într-un uh, recipient nereciclat. E clar că strategia de comunicare trebuie să se schimbe. Doamna Iaten Machi, mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să vă întreb cum anume credeți că Uniunea Europeană ar trebui să promoveze materialele care ar trebui să înlocuiască plasticul? Să nu uităm că aceste materiale noi nu sunt la fel de ieftine ca plasticul. Asta în primul rând. În al doilea rând, problemele legate de plastic și ce se întâmplă în afara Europei. Uh, deci vreau să vă întreb uh, cum arată din punctul de, dumneavoastră de vedere cooperarea cu alte state și nu mă refer doar la China, ci și la alte state terțe. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Katainen, pentru prezență. Salutăm acțiunile privind economia circulară și consumul care nu e necesar, uh, consumul de plastic. Eu cred că mergeți în direcția cea bună, dar mm, se pune întrebarea dacă sunteți suficient de ambițioși. În special, uh, ambalajele de uh, unică folosință care murdăresc uh, apele noastre și uh, plaje sau pliculețele de ceai, acestea sunt uh, și ele, uh, sau contribuie și ele la crearea de masă de microplastic. Sau uh, aceste capsule de lapte condensat. Iată, folosim uh, plasticul, plajele noastre sunt mai curate. Uh, Vreau să întreb dacă Comisia Europeană se va ocupa și de aceste tipuri de materiale plastice, dar uh, important în context, să nu uităm, este și fi, impozitarea important, un subiect important este și în uh, contextul reciclării a diversor materiale. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Comisar. Mulțumesc, doamna președinte. Cost pe care îl poate aduce da înapoi și recuperează banii. Deci e clar că există alternative și e o chestiune de cetățenie și de respect față de mediu. Eu aș vrea, domnule, ca risipa alimentară. Ce măsuri vom lua la nivel european? Știu că statele membre sunt un pic reticente. Știu că platforma are deja o faie de parcurs și astăzi at de confuziile din cauza etichetării este foarte mare și trebuie neapărat să avansăm acum. Nu mai suport. Nu mai suport ca și femeie care care lucrează în agricultură uh, nu mănâncă uh, la înălțimea foamei pe care o au. Există o încetinire a aparatelor electrocasnice, spre exemplu iPhone, orchestrat de către Apple, pentru a vinde noile aparate produse pună uh, pe acest tip de aparate o etichetă cu indicele de durată de viață a produsului respectiv, care merge de la 1 până la 10. Și indicatorul acesta i-ar permite cum franceză, dar eu cred că va trebui la un moment dat să acționăm și la nivel european. Și aș vrea să știu dacă aveți vreo propunere sau vreo directivă Mulțumesc și acum doamna Bonafé. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, un acord provizoriu și am zis că este prima parte a economiei circulare prin concentrarea pe deșeuri și pe revalens. Și, într-adevăr, cred că asta trebuie să se întâmple și vă fac o vă pun o întrebare. Dumneavoastră vă ocupați și de competitivitate și pentru a stimula investițiile în infrastructuri care să faciliteze tra tranziția către o economie circulară. Nu, atunci, domnul comisar. Thank you very much. I would like to start with the, the... A fost una din problemele cu care ne-am confruntat în uh, durata de viață a FC. Puține programe au, uh, au uh, solicitat finanțare din partea EFSI și nu înțeleg din ce motive. Poate o explicație posibilă ar fi că operatorii economiei profitabile încât n-au nevoie de finanțare suplimentară. Însă, în orice caz, e clar că avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și clar că trebuie să fim în măsură să transmitem acest mesaj către operatorii din economia circulară, că dacă se confruntă cu dificultăți de finanțare, atunci ei pot să apeleze la, cum spuneam, limitate. Apoi, utilizarea materiale plastice de unică, unică folosință. Da, avem deja acest pachet referitor la materiale plastice de unică folosință, o legislație care a fost implementată în diferite... S-a introdus un fel de taxă sau, mă rog, plătești o sumă de bani ca să poți folosi niște plastice, materiale plastice foarte subțiri, uh, și asta a, a avut un impact asupra comportamentului consumatorilor de problemă. Și eu cred că e un exemplu fantastic. E clar că dacă avem legislație, atunci putem avea o abordare un pic mai cuprinzătoare, care să permită statelor membre să comportamentului consumatorilor. Dacă vrem să consolidăm sau să influențăm comportamentul consumatorului și să permitem acestuia să fie uh, să facă o alegere în cunoștință de cauză, e clar că asta ne va permite să continuăm plastice de ultică folosință. Pentru că trebuie să vedem exact care produse pot fi incluse. Da? Vă, ne putem gândi la aceste pahare de plastic de unică folosință. Poate că ar fi ideea potrivită să le includem aici, în regulament. Sau, nu știu, uh, paiele de plastic. Și trebuie să ne aplecăm asupra acestei probleme. Pentru că dacă reușim să reducem aceste produse, care în mod normal, până la urma urmei, ajung în uh, mări și oceane, clar vom realiza progres. Um, then on China. Menționez nicio altă țară, să o numesc uh, ai acum, pentru că n-aș vrea să fac prezice care nu se vor împlini, însă cu siguranță va fi poate vorba de alte state asiatice vor împlini, însă Cu siguranță va fi poate vorba de alte state asiatice. De asemenea că trebuie să avem standarde for plastic packaging and address exactly the problem that some plastic Vrem să creăm to Mr. Ia- eh, Mrs. Jätenmäki. Pentru a răspunde doamnei Jätenmäki. Utilizate. Bun, frumos, dar problema în momentul de față este că plasticele, substanțele materiale, o stabilire clară a criteriilor uh, ce înseamnă exact uh, materiale plastice biodegradabile, pentru că se, se vor degrada în anumite condiții, în anumite cantități. Apoi, de asemenea, trebuie să promovăm uh, materiile prime, altele decât cele provenite din combustibilii să includ economia circulară și politicile de gestionare a materialelor plastice în dialogul nostru la nivel înalt cu China și să sperăm și cu Japonia. Trade. Impozitare și stimulente fiscale. Analizăm eventualele posibilități, încă nu știm în ce direct ne permită să ne atingem scopurile. Plastic taxation, one of the issue issue. ce privește impozitarea principală utilizată pentru produce, producția de materiale plastice, e destul de complicat. Și Deocamdată există o platformă care se ocupă de acest subiect. Acum întrebarea este cum măsori risipa alimentară. Să vezi de unde provine. Atunci, cine ar trebui să acționeze? La statele membre sau la nivel european? Dacă risipa alimentară vine din rândul, nu știu, uh, pentru că e o problemă serioasă. Dar vrem mai întâi să înțelegem fenomenul, înainte să fim în măsură să luăm măsuri nivel european, la nivel de acțiuni europene. Mă gândesc că e asemănător și cu, uh, cu sistemul de etichetare energetică. Uh, deci un consumator să știe. E clar că asta va avea un impact asupra comportamentului consumatorilor, așa că vă mulțumesc pentru această informație și cu siguranță am să studiez mai îndeaproape acest exemplu. Thank you very much, Commissioner. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Ca întotdeauna, vom continua să conlucrăm cu dumneavoastră și, evident, să desăvârșim cât mai multe aspecte ale acestui dosar, poate până la finalul acestui mandat, în așa fel încât să ne putem prezenta în fața cetățenilor și alegătorilor noștri cu rezultate concrete. Vă mulțumesc că a fost foarte interesant. Oh, yeah, yeah, sure.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 yeah, maybe but uh, the di- director is here? Yeah, the director is here. So oh. maybe we have a break of 10 minutes. Yeah, yeah because we are, we are early. Uh, so, Dragi colegi, va trebui să facem o scurtă pauză pentru că avem nevoie de domnul Gerbrandi și deocamdată el la ședința coordonatorilor. Așa că vă rog, 10 minute pauză și reluăm. Domnul Gerbrandi nu e încă sosit. Okay, dear colleagues, if you take your seats, maybe we can... Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc, poate că putem începe. Următorul punct de pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu doctorul Hasbrinich, director executiv la Agenția Europeană de Mediu. Welcome. Welcome, Mr. Bun venit! So, as you know, this is customary annual. După cum știți, este un schimb de opinii anual cu directorul acestei agenții, tocmai pentru a dezbate despre programul de lucru, pentru anul 2018 sau 2019? So, director, of course, uh... Deci, domnule director, mai întâi vom asculta intervenția dumneavoastră, în așa fel încât să ne prezentați ceea ce doriți să faceți pentru următorul program de lucru și aș vrea să menționez că vom avea o delegație care va vizita agenția în cel de-al doilea semestru al acestui an și, evident, Domnul Gerbrandi și ceilalți colegi care doresc să intervină vor avea ocazia să facă acest lucru ulterior. Mai întâi prezentarea dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, e o mare plăcere să vă prezint lucrările Agenției noastre europene de mediu în comisia dumneavoastră. Înainte de toate, cred că este important să avem un cadru pentru munca pe care o facem. Uh, și asta dintr-o perspectivă temporală, plecând de la achiul actual și plecând și de la sprijinul pe care îl oferim prin munca noastră, nu numai în 2018, dar îl vom oferi și mai târziu. E vorba de o activitate de raportare, de monitorizare și de consolidare a achiului. Și, de asemenea, lucrăm la dezvoltarea unei agente de lucru pentru 2030. Și aici colaborăm cu diferiți parteneri în Europa și în statele membre tocmai pentru a dezvolta metode de raportare și de follow-up pentru această agenda a pachetului de economie circulară, pentru pachetul de energie, pentru Uniunea Energetică și pentru uh, dezvoltare, uh, dezvoltarea durabilă. Și asta se aliniază cu perioada de tranziție pe care o avem în programul de nostru de lucru multianual, care um, prezintă o viziune pentru 2050 și anume să ne încadrăm în limitele noastre pe planetă. Și cred că e vorba de o agentă de politici care trebuie să fie dezvoltată la Bruxelles, dar cu o perspectivă integratoare, în ceea ce privește sistemul de raportare, monitorizare a agendei de lucru. Și accentul se pune pe anumite aspecte. Dacă să ne gândim la ecosisteme, dacă ne gândim la diferitele sisteme de societate care oferă cetățenilor noștri bunăstare și valoare economică, încercăm în munca noastră să ne concentrăm pe sistemele energetice și să ne concentrăm de asemenea și pe legăturile care există cu Uniunea Energetică. Când ne uităm la sistemul de alimentație, vom pune accentul pe uh, reforma politicii agricole comune și în acest sens aș dori să menționez că recent am lucrat pe un sistem de alimentație, un raport care nu consideră agricultura ca fiind drept singura etapă pentru a avea o abordare integrată și în care un sistem de raportare coerent va fi ceva benefic. Apoi, vom continua coordonarea noastră strânsă cu partenerii noștri, mai ales cu Direcția Generală Regio, pentru a susține agenda de durabilitate urbană și iar în ceea ce privește mobilitatea, lucrăm mai ales la decarbonizarea sistemelor de transport și la sporirea calității aerului lucru care apare în dezbaterile politice actuale. Există diferite rapoarte pe care le vom face, diferite mecanisme de raportare. Anul trecut raportul se referea la mobilitatea, tranziția pentru o mobilitate durabilă, abordare sistemică și acum raportul de anul acesta, de a fost publicat, se concentrează pe poluarea marină și pe poluarea aviatică. Alte subiecte fierbinți. Management approach which follows în abordarea noastră de knowledge management, care este bazată pe monitorizare, data, indicatori, uh, evaluări și cunoștințe, conectăm foarte strâns monitorizarea și data cu obligațiile juridice din ACHI. Acolo lucrăm în principal cu DG Clima și DG Environment pentru a le sprijini în demersurile lor respective. Dar conlucrăm în acest sens și cu statele membre, avem o rețea de puncte de informare și observare a mediului în, din statele membre, care aduce uh, împreună mai multe sute de institute de mediu din toate statele noastre membre și centre de profil. Iar uh, apoi avem analizele care se impun și astfel cunoștințele care se desprind. O mare inovare pe care o avem în munca noastră uh, Uh, este folosirea datelor din programul prin satelit Copernicus. Am însărcinat o serie de institute europene de urbanizare și planificare care ne ajută în acest sens, dar avem și date de tip uh, marin sau de calitatea aerului, care și ele provin de la Copernicus. În ce privește dezvoltarea durabilă, obiectivele respective, precum și de, în ce privește cel de-al șaptelea program uh, cadru, ca priorități avem, în primul rând, la obiectivul 1, uh, deci capitalul natural, protejarea, conservarea și îmbunătățirea acestuia, apoi obiectivul 2, prioritar, să devină Uniunea Europeană uh, o economie cu Um, emisii reduse de carbon și de asemenea la obiectivul 3, cetățenii, calitatea vieții și a sănătății care ne preocupă. Toate aceste lucruri se potrivesc cu agenda europeană de profil. Uh, apoi, uh, ca și sarcini efectuate, noi monitorizăm prin uh, seria de rapoarte anuale pe indicatori situația implementării obiectivelor pe care vi le-am descris. Uh, în prima coloană avem uh, evoluțiile din trecut, pe a doua coloană observăm care sunt obiectivele menționate în achi, deci pentru viitor și să nu vă temeți, nu o să iau uh, unul câte unul, pentru că cred că schema de culori vă arată clar despre ce este vorba. Uh, cu roșu este clar că sunt lucruri care nu sunt încă făcute și sunt lucruri, deci, care trebuie să ne preocupe foarte mult în contextul celor de-al șaptelea program uh, cadru. Cât privește economia cu resurse eficiente, aici uh, stă mai bine, dar tot uh, avem mai mult galben decât verde, iar pe partea de sănătate și mediu vedem mai mult Uh, verde, galben, dar și uh, roșu. Așa că dacă doriți pot să vă dau mai multe detalii în cadrul uh, întrebărilor și răspunsurilor. Un alt lucru important pe care ne concentrăm printr-o abordare inovativă se referă la calitatea aerului indexul respectiv. Noi, în mod tradițional, am făcut asta cu rapoarte, cu indicatori, dar pentru prima dată anul trecut am uh, uh, oferit o cartografie, deci ceva extrem de vizual. E vorba de uh, indicele de calitate aerului. L-am lansat la summitul de la Paris din noiembrie anul trecut și pot să vă spun că pe internet el a suscitat foarte mult interes, peste 18.000 de hits, 5 milioane, 18 milioane de uh, căutări, 5 milioane de vizualizări și peste 700.000 de vizitatori pentru acest indice. Uh, Acolo unde nu avem puncte colorate pe hartă, înseamnă că statele nu au contribuit pur și simplu cu datele necesare care să ne permită să evaluăm calitatea aerului din aceste țări și să știți că această vizualizare eh, destul de, eh, cum să spun, eh, interesantă și-a dat roadele pentru că, de pildă, Bulgaria și Cipru, vizualizând această carte, car, hartă și-au dat seama că n-au contribuit și au început să ne trimită date. Natura 2000 și Emerald 2017. Suntem într-un context paneuropean, dorim să protejăm cât mai mult din capitalul european natural, asta trebuie să facem. Și uh, pentru acest proiect am avut peste 300 de vizitatori zilnic, uh, pentru acest raport, așadar, care de obicei, ca și tip sau format, nu prea suscită mare interes. Deci asta ne încurajează în continuare în ce privește proiectul Wise Marine. Știm că guvernanța oceanelor și maritimă este o prioritate astăzi și astfel, tot ca și uh, parte vizuală și hărți, avem o serie de date Cred că cel mai uh, așteptat raport uh, pe hârtie uh, îl reprezintă raportul nostru anual privind apa pentru spălat, oamenii vor să știe cu ce apă își spălă copiii și este un raport pentru care pot să vă spun că interesul pentru hărți și acest gen de suport vizual a crescut foarte mult din uh, 2009 încoace, când am atins practic un record. Un lucru foarte important pe anul acesta da, este un raport emblematic pentru noi. El va acoperi mult mai mult decât în trecut, uh, dând soluții și orientând uh, tranziția sau tranzițiile cu accent pe inovare, dar și pe nevoia de anumite investiții necesare în Europa pentru economia cu uh, necesare și demne de secolul 21 și nu de secolul 20. M-aș opri aici pentru că nu mai este mult timp și aș trage câteva concluzii, de fapt, care ar fi provocările viitoare anul acesta, bineînțeles, dar și în următorii ani merge și dincolo de anul 2021. E o planificare care este emanată de la Consiliul nostru de administrație, din care face parte și Parlamentul European. Sunt discuții care se învârt și în jurul CFM-ului. Avem probleme și incertitudini legate și de Brexit și că observăm că la sfârșitul lui mai uh, există o precipitare a, a situației și atunci de-abia să iau măsuri și să adopte lucruri legislative, foarte multe certitudini, nu știm nimic, nu știm nimic despre noul plan de acțiune pentru mediu, nu știm cum va arăta noua planificare sau ciclul de planificare. Strație să punem pe șine o serie de proiecte legate de big data și data mining, mining și din ce în ce mai mult ne servim de datele provenind de la sistemul de satelit Copernicus, precum și de la alte surse și nu din cele tradiționale de monitorizare a sare, dar să investești și într-o relație puternică cu statele membre. Deci abordarea trebuie să fie una cu totul nouă și atunci vorbesc, aș vorbi despre resurse. S-a vorbit asta și în documentul nostru de programare. Agenția noastră, uh, reducerea mai multor posturi permanente, Acum vrem să ne adaptăm realității actuale um, cu această reducere de posturi ne-am limitat și prezența internațională. Ne mărginim acum în a sprijini um, Uniunea Europeană, dar și Convenția privind biodiversitatea, precum și UNEA, deci entități ale ONU misiunii și pentru alte ședințe. Bugetul fiind de altfel foarte mult redus. Eu nu vreau aici să mă plâng. Uh, uh, acum câțiva ani uh, au fost niște reduceri care poate nu s-au simțit imediat, însă acum ni se solicită să facem care au fost transformate, reformate, dorim ca să meargă lucrurile și mai departe, pe agricultură, biocarburanții, și apoi inițiativa privind cidenți, nu numai la Bruxelles, dar și în statele membre. Cred că avem un personal cât se poate de uh, implicat, iar avem acum și atât de domenii în care activăm. Mulțumesc foarte mult, domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vreau să-i mulțumesc domnului Sculos și domnului Hanica pentru că uh, au acționat foarte frumos în Consiliul de Admin uh, de-a lungul anilor și profesorul Zelinski și profesorul Zlei um, sunt uh, noi membri ai Consiliului de Administrație. Prezentarea de către directorul general al activității sale este un moment foarte important pentru noi. Dânsul ne-a transmis câteva mesaje cheie, posturi cu 11%. E destul de mult, e foarte mult mult mai mult decât media reducerii posturi. Noi aici la Comisia Envi ar trebui să ne luptăm pentru a reduce aceste reduceri bugetare, aceste tăieri de buget, dar soră, adică EPA din Statele Unite, și-a redus resursele cu 44%, iar prezența sa internațională practic nu mai soră, adică EPA din Statele Unite, și-a redus uh, resursele cu 44%, iar prezența sa internațională practic nu mai există astăzi și este păcat că și EEA a trebuit să-și reducă și ea sau să înceteze o serie dintre activitățile sale pentru că mai bine mai mult decât mai puțin pe de altă parte, i s-au conferit uh, sarcini suplimentare, inițiativa privind uh, finanțarea durabilă, lucruri foarte importante în anii viitor. Va trebui ca aici agenția să vină să dea informații, date cheie pentru instituțiile noastre, pentru statele membre. Este ceva esențial. Am o întrebare la adresa domnului Brownings. Știu că agenția din ce în ce mai mult uh, se folosește de sateliți. Știu că programul Copernicus european, așadar, um, este folosit în mare parte de către agenție și mi s-a spus că pe undeva Uh, Copernicus ar uh, putea să intre sub eginda unei alte entități mai mult orientată pe siguranță și securitate. Um, EA nu poate să monitorizeze absolut tot ce se poate monitoriza cu o, programul Copernicus și m-aș opri aici, doamna Le Grip. domnul Gjib. Nu știu în ce măsură Parlamentul European chiar se folosește de aceste rapoartele dumneavoastră, mi-e greu să spun, însă și cred că asta poate să ne ajute să analizăm în ce măsură, într-adevăr, rapoartele dumneavoastră chiar sunt utile. Atunci când vedem sau încercăm să înțelegem cât de durabilă este economia europeană deloc. Noi am adoptat un regulament în 2013 în acest sens, dar nu sunt cunoscute deseori. Ele intră totuși în uh, um, acordul de la Paris. Sol se ridică 12 până la 14% reabilitarea lor, despre recultivarea terenurilor. De și stocheze CO2-ul, CO2 um, ceva uh, mai ieftin decât alte metode. O altă întrebare se mai referă la un alt aspect, și anume la culturile din mediul marin. Mă rog. Dacă mă gândesc la zona Mării Baltice, de pildă, cantitatea de biomasă provenită din, din alge se estimează la sau este echivalent. Bineînțeles că aceste alge pot fi folosite în fel și chip, inclusiv în lanțul valoric uh, uh din economia sau din economia bio, bioeconomie. Mă gândesc că ați putea... Vă mulțumim, domnul Scrâlec. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule director. Aici sunt. Vreau să vă mulțumesc. Ne-am dat seama până la urmă că până la urmă aceste hărți cresc gradul de conștientizare a problemei uh, la... Ne interesează tocmai acest lucru, datele colectate și calitatea acestora, uh, și mă refer la datele colectate din statele membre. Arată în mod cu totul și cu totul surprinzător uh, niște rezultate mai mult decât pozitive în unele domenii. Uh, atunci, unele dintre aceste tipuri de energii, uh, mă refer la energia solară, cea uh, Eolia, uh, date și eu, dar cu siguranță aveți și dumneavoastră date privind un stat baltic uh, din partea statelor membre. Mulțumim, doamna Grostet. Vă mulțumesc. Domnule director, mă bucur că ne putem întâlni uh, periodic și că aflăm câte ceva despre dificultățile cu care vă confruntați dificultăți bugetare. Din păcate cunoaștem uh, uh, problema aceasta și uh, despre buget. Noastră sunteți un exper expert și vreau să vorbesc tocmai de aceea cu dumneavoastră despre apă. Peste 22 de milioane de cetățeni europeni au fost expuși în 2015 unor riscuri sanitare din pricina calității apei este până la urmă o problemă sanitară, de mediu, uh, economică de asemenea și uh, a, dimensiunea problemei fiind atât de mare, uh, vreau să vă întreb cum putem recâștiga cet- încrederea cetățenilor europeni. După aceea, în al doilea rând, cântați să folosească apă tratată, apă reziduală tratată da, din pricina schimbărilor climatice, din pricina fenomenului deșertificării care lovește tot mai multe state europene, uh, costurile tratării apei, costurile pentru colectivitate. Da, mulțumesc! de mediu. Am înțeles uh, punctul dumneavoastră cu privire la buget uh, discuțiile privind CFM-ul se apropie și de obicei victime pun întrebări legate de Uh, efectele pozitive ale ecologizării. Haideți să fiu sincer cu dumneavoastră. Dacă măsurile acestea de ecologizare nu vor fi eficiente, dar din greșelile trecutului nu ar trebui să învățăm uh, că ecologizarea nu funcționează. Nu de genul acesta din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc și acum întreb uh, colegii dacă mai există. Deci mai vrea cineva să adreseze o întrebare? Nu? Atunci o invit pe doamna profesor Elena Li, una dintre reprezentantele noastre în bordul agenției, să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Domeniul este foarte important pentru viitor mai există și un interes sporit din partea cetățenilor și a sectorului privat, public în ceea ce privește domeniul acesta. Și tocmai de aceea trebuie să considerăm uh, subiectul a fi unul esențial pe viitor. În acest context, uh, activitatea agenției este importantă și aș spune chiar că vă descurcați de minune când vine vorba despre monitorizare și colectarea datelor și aceste aspecte sunt esențiale dacă e să înțelegem mai bine domeniul. Și activitatea aceasta de monitorizare a datelor necesită resurse importante. Prin urmare, resursele n-ar trebui să fie tăiate. Dar mă întreb în ce măsură agenția are timp uh, să lucreze cu uh, indicatorii, cu evaluarea, cu uh, tragerea învățămintelor, dincolo de activitățile de monitorizare a datelor? Pentru că și aceste activități sunt importante pe viitor. Uh, dumneavoastră ați spus astăzi că pe viitor vă veți uh, concentra pe uh, abordări de guvernanță când vine vorba de tranziții și vreau să vă întreb în ce măsură veți putea avea aceste abordări date fiind resursele de care dispuneți și cum anume doriți să procedați pe viitor. Mulțumesc! Mulțumim, profesorul Ianoș Linski. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, domnule director. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată și vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care, cu care ne-ați investit în momentul în care ne-ați numit în uh, Consiliul de Administrație a EEA. Suntem abia la început de mandat și, prin urmare, astăzi voi profita de ocazie pentru a vă asigura că urmăresc cu mare atenție activitatea Agenției Europene pentru Mediu de vreo 20 de ani încoace. Am o părere minunată despre această agenție pe... și nu pot decât să transmit felicitări pentru activitățile trecute și prezente ale acestei agenții doamnă președinte, în ceea ce privește uh, activitatea pe plan internațional, să știți că agenția aceasta este până la urmă uh, cea care uh, transmite cel mai bine atitudinea Uniunii Europene cu privire la durabilitate. Și um, acest comentariu se bazează pe experiențele acumulate de mine cu instituțiile europene și procedurile europene. Uh, prin urmare, pe măsură ce ODG-urile vor fi integrate și mai bine în activitatea EEA, cu siguranță această activitate minunată va deveni va, va avea o calitate chiar mai înaltă. Mă bucur foarte mult că Parlamentul European este re- reprezentat în Consiliul de Administrație al EEA. Agenția aceasta este una absolut esențială. Viitorul Uniunii Europene depinde de activitatea acestei agenții, dar, bineînțeles, activitatea EA va depinde la rândul său de susținerea pe care agenția o primește din partea instituțiilor europene. Vă mulțumesc, doamnă președință, președintă, pentru uh, invitație și promitem să funcționăm, să acționăm în interesul dumneavoastră în Consiliul de Administrație. Mulțumesc! Dacă cineva de la DG Mediu vrea să intervină? Nu. Poate la a doua întrebare. Mult pentru noi, pentru activitatea noastră și, bineînțeles, voi aduce la cunoștința colegilor uh, toate laudele dumneavoastră. Voi răspunde la întrebări în ordinea în care au fost adresate. În primul și în primul rând, uh, Copernicus, despre care vorbea domnul Gerbrandi. Uh, mediu Copernicus, dar vă asigur că majoritatea acestui buget este utilizat în statele membre, uh, sunt utilizate de către instituțiile care ajută statele membre și rețeaua noastră să uh, potențeze rent uh, privind Copernicus, care va, acoperea, va acoperi perioada 2021-2027. Este un lucru foarte important pentru agenție, pentru că, bineînțeles, vrem să tragem foloasele acestor investiții și, uh, de asemenea, dorim uh, să folosim alături de celelalte. Uh, monitorizarea mediului va fi de altă natură. Povara asupra statelor membre va scădea, vom avea sisteme de informație automate, așteptăm cu nerăbdare această evoluție, bineînțeles, și sincer să fiu, aș fi foarte uh, uh, scădea din responsabilitățile sau ar călca în picioare responsabilitățile pe care ni le-am asumat prin intermediul investițiilor făcute în ultimul deceniu. Deci, uh, suntem în legătură cu cei de la DG Growth, care lucrează asupra uh, asupra proiectului, lucrăm și itatea agenției noastre, dar și pentru statele membre care la rândul lor vor folosi uh, uh, Copernicus în măsura în care au investit în sistem. După aceea se, întreba, se punea întrebarea legată de rapoartele noastre, măsura în care rapoartele acestea, în momentul de față, evaluăm rețeaua IONET și consultanților care lucrează la studiul care va, va sta la baza evaluării, deci acestor după conferința de la Paris, importanța LULUCF a crescut, dar în domeniul de față se se cumulează în continuare dacă cu DG Clima, Clima să creem o metodă de verificare și uh, raportare uh, eficientă care să ne permită să obținem uh, date concludente în ceea ce privește LULUCF după 2021. Și în acest domn uh, au o importanță enormă. În ceea ce privește problemele marine, de curând am uh, publicat un uh, raport uh, cu privire la sistemele de alimentare este importantă în context. Nu vreau să intru acum în detalii, cu siguranță însă vă voi transmite informații mai, mai țintite pe tema aceasta. În ceea ce privește datele acum uh, din statele membre și maniera în care le tratăm, valoare a calității. Uh, sunt metode automate, avem niște algoritmi care cercetează datele raportate și dacă sunt descoperite lucruri care n-au, nu sunt probabile, atunci uh, analizăm în detaliu respectivele date. Nu. În al doilea rând, uh, facem o analiză a datelor uh, principale pe care le primim din statele membre și facem un fel de clasament uh, pe note. Avem viteza acolo, printre criterii viteza, cu cu statele membre prin intermediul centrele, centrelor de referință de fiecare dată când așteptăm uh, date din partea statelor membre, atunci luăm legătura cu autoritățile din statele membre. Dacă există sau da, dacă avem de-a face cu date statistice, bineînțeles, întrebări mai specifice de atât sau interese mai specifice de atât, uh, vă pot da detalii suplimentare, dar avem un sistem de evaluare a datelor pe care le primim din partea statelor membre. Și sistemul este unul solid. Dosarul privind apa acum. Dacă ajungem la concluzia că mai mult de 20 de milioane de europeni uh, uh, sunt obligați să, să consume apă potabilă contaminată, <laughs> e clar că situația nu-i roz. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm dacă tot discutăm dosarul privind apa, că standardele europene sunt puse în, uh, în aplicare, într-adevăr. Nu doar standardele cu privire la, la apă per se, uh, ci și uh, standardele cu privire la activitățile industriale ar trebui să fie respectate. Apa, apele uzate, maniera în care sunt tratate aceste ape uzate. Deci, uh, bineînțeles, tratăm toate elementele, cele directe, evidente, dar și cele conexe. Și bineînțeles că vă pot da detalii suplimentare dacă doriți pe tema aceasta. În ceea ce privește reutilizarea apei, noi avem un raport sau am publicat cu vreun an în urmă un raport uh, privind uh, apele reutilizate și avem și un pentru zona mediterană ne dăm seama că cei care consideră că acum avem probleme legate de uh, cantitatea de apă potabilă disponibilă, uitați-vă doar la raportul nostru și veți vedea că pe viitor situația va fi mai uh, neagră de atât. Ca sigur pe viitor, uh, multe uh, râuri vor seca complet, dacă nu uh, definitiv, măcar temporar. Și asta va avea un impact asupra uh, cetățenilor europeni. Dacă nu aveți aceste rapoarte ale noastre, ne vom asigura că vi le vom transmite. Acum, uh, legătura cu... la conferința părților interesate privind PAC, viitorul PAC, am fost și noi uh, prezenți. De fapt, am ținut chiar un uh, discurs introductiv la respectiva conferință. Se pune întrebarea cum anume înțel- respecte uh, Uh, până la urmă să respecte până la urmă uh, obiectivul atingerii bunăstării sau oferirii de bunăstare uh, cetățenilor europeni. Dacă vizualizăm pact așa în, în contextul global, din păcate, în momentul de față, Um, există o serie de de fonduri europene care sunt menite a susține până la urmă. Ambele însă au efecte negative asupra sănătății publice și după aceea mai cheltuim o grămadă de bani pentru a ameliora efectele negative ale acestor activități. Am făcut un raport și pe tema aceasta. E clar că politica agricolă comună trebuie să se schimbe complet. Aș vrea să vă spun că Um, avem uh, un colaborator care lucrează cu DG Agri pe tema dosarului agricol și activitățile acestea vor fi integrate până la urmă în activitățile noastre privind LULUCF. Deci agricultura este o prioritate a noastră. Și în general pot să spun că așteptăm cu nerăbdare um, ca noi în înțelepciunea la și dacă să ne uităm la CV-uri și la reputația celor două persoane nou desemnate, n-am nicio îndoială că vom conlucra exact la doua jumătate a titlului programului nostru de lucru care se referă la tranziții de durabilitate. Și plecăm de la ipoteza că această muncă uh, pe o paletă foarte largă de domenii, tocmai pentru a realiza această analiză. Și în mod clar vom avea ocazia să uh, avem de câștig, continua să conlucrăm pentru a ne asigura că uh, vom uh, progresa și pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult și ne vom vedea curând. Așa că avem doi invitați din partea Direcției Generale pentru Climă și din partea de MOV și aș vrea să începem această dezbatere. Am să le dau lor mai întâi cuvântul adresată. Suntem foarte bucuroși să avem această șansă de a avea un schimb de opinii cu dumneavoastră pe acest subiect. Cred că Comisia se încadrează în această linie de gândire a acordului final și în mod clar uh, există o dorință din partea Comisiei de a raporta despre ceea ce e vorba de standarde și practici recomandate și în ceea ce privește elementele de implementare. E un pachet foarte cuprinzător care cuprinde mai multe elemente. Cu siguranță Peter se va uh, referi la detalii. E clar că e negociat și în principiu ar trebui să fie adoptat în luna iunie la următorul Consiliu OACI. Și avem aici câteva elemente cheie despre ceea ce avem nevoie pentru ca Corsia să devină operativ. Și alte precizări vor veni ulterior, după luna iunie. Este încă muncă în progres, în desfășurare. Și cred că este într-adevăr foarte util și oportun să explicăm și să vă informăm despre cum stă situația în momentul de față. Și, evident, e vorba de o poziție a Uniunii Europene pe care cu toții o cunoașteți, solide, un sistem de guvernanță solid, pentru a permite sistemului Corsia să fie eficient și credibil. Și avem deja experiență în Uniunea Europeană. Există câteva aspecte cheie care sunt absolut necesare pentru a ne asigura că, într-adevăr, vom avea și uh, rezultatele scontate. Uniunea Europeană a promovat acest subiect la Montreal dar, așa cum Peter vă va explica, probabil aceste negocieri în momentul de față sunt destul de dificile. Cred că toate aceste elemente vor fi ulterior uh, și poate că mă voi opri aici în ceea ce mă privește, dar aș vrea să repet faptul că, într-adevăr, e un moment de răscruce cu o perioadă dificilă care începe acum și se va încheia la Consiliul OAC din luna iunie și poate va continua și după. Deci, e adevărată... Move, uh, Mr. Peter Vies, please. Mulțumesc și acum domnul Peter Mov din partea de Gemov. Mulțumesc, doamna președinte. Al OAC a coredactat un document uh, pentru declarații și pentru comentarii, care sunt, trebuie să fie înaintate până în 15 martie 2018. Și uh, statele europene vor clarifica faptul că acceptarea întregului pachet pentru că redactarea actuală este deja rezultatul unor negocieri îndelungate Uniunea Europeană e totuși izolată pe anumite aspecte. Poziția europeană, evident, așa cum a spus și colega mea de la DG Climă, una puternică. Vrem să avem reguli puternice de guvernanță pentru a ne asigura că solicitări din partea altor state uh, Statele europene doresc să facă comentarii pe care, acestea, pe care și le doresc să fie luate în considerare în cazul în care pachetul va fi redeschis. Subliniez faptul că nu vrem ca negocierile pe pachetul Corsia să fie redeschise. Nu asta ne dorim. Cu toate acestea, unii știm că vor în statelor europene, intenția fiind să, pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, să le prezentăm la conferință și să punem accentul pe integritatea de mediu a Corsia și pe este foarte, accepta, este foarte clar că statele membre vor face comentarii pe acest, marginea acestui pachet Corsia și industria și ONG-urile vor face acest lucru de asemenea în procesul de consultare. Acum, evident, lucrurile vor continua și după introducerea, consultă, introducerea comentariilor și vor exista dezbateri pe marginea acestor comentarii care vor începe cu din 15 martie și secretariatul, plecând de la comentariile primite, va face un rezumat al recomandărilor lor, apoi va exista o deliberare în Comisia de Navigație uh, pentru Aviație Civilă. Aceasta se va întruni în mai și în iunie, în vederea Consiliului ce va avea loc în 11 iunie. Și pe durata sesiunii Consiliului UACI vor fi adoptate recomandări sau rezoluție. Și aș dori să subliniez faptul că există diferite state membre plus Turcia Uh, care fac parte din Consiliul OACI și care este compus din 36 de state per total. Deci, putem să ne bizuim pe cel puțin 8 voturi pentru a încerca să-i convingem și pe ceilalți. Dar dacă e necesar, atunci deciziile trebuie să fie luate cu majoritate. Acum, plecând de la ideea că pachetul Corsia va fi adoptat în Consiliul UACI în iunie, poate fi trimis din nou către statele membre care să fie acceptat sau refuzat deci standardele și practicile recomandate pentru sistemul Corsia și statele la acel, în acea etapă pot să aibă o abordare diferită. E o procedură normală pentru toate subiectele referitoare la procedura de adoptare a unui astfel de text. În momentul de față există 73 de state pe lista uh, de pe site web-ul WACI care și-au anunțat intenția de a participa la Corsia încă, de, Corsia încă de la bun început, încă de la lansarea sa. Și Namibia s-a alăturat recent, Botswana și Jamaica. Și evident, uh, suntem la dispoziția dumneavoastră împreună cu colega pentru a răspunde la eventuale întrebări. Thank you very much. I have already... Mulțumesc foarte mult. Deja două persoane s-au înscris la cuvânt. Mai întâi domnul Lize. If Politicienii experți în domeniul uh, uh, transporturilor din Germania au cerut vorba acolo de o taxă de 30 de, de uh, euro pe milă. Uh, Vorbim întotdeauna despre regulile internaționale, transportul aerian este internațional și tocmai de aceea e important să avem aceste reguli, uh, dacă nu globale, măcar uh, europene. Transportul aerian este internațional și tocmai de aceea e important să avem aceste reguli, uh, dacă nu globale, măcar europene. Dar niște persoane deștepte <laughs> au au început să evalueze uh, efectele Corsia și efectele acestei taxe uh, pentru poluarea aeriană din uh, Germania. Și uh, oamenii ăștia deștepți și-au dat seama că, de fapt, Corsia nu prea are efecte. Nu, se, nu aduce mai nimic. Uh, în uh, plus în ceea ce privește poluarea mediu, mediului înconjurător, ci pur, uh, Corsia pur și simplu aduce pe picior de egalitate operatorii uh, la nivel internațional. ETS, uh, sistemul european, ar fi mai bun, uh, dar nu suficient de bun pentru a se putea renunța la măsurile naționale. Și aceasta este o informație esențială pentru uh, toți cei care își doresc o industrie aeriană competitivă. Trebuie să fim mai buni la nivel uh, european dacă e să nu avem aceste uh, reguli uh, diferite la nivel național. Din păcate, n-am reușit să fim atât de buni. Am făcut un prim pas înainte prin uh, ETS. Odată cu reforma, prețul va crește Uh, ceea ce va genera cu siguranță un efect. Uh, și am cerut uh, Comisiei Europene să sporească cotele care pot fi licitate și poate dacă tot facem pași înainte în domeniul ETS, la un moment dat ne vom putea dispensa de măsurile naționale. Uh, Corsia, pe de altă parte, cred că este un sistem deficitar, de dragul căruia nu ar trebui să renunțăm la sistemul nostru ETS. Și acum am o întrebare concretă. Se pune întrebarea dacă plantele sunt luate în considerare în momentul în care Uh, se vorbește despre compensarea emisiilor de dioxid de carbon. Deci se pune întrebarea dacă pentru compensare ar fi uh, o idee bună să reîmpădurim terenurile. Deci, iată, o, o dezbatere ca ETS-ul, sistemul ETS. În sistemul ETS nu am permis compensarea prin împăduriri. La OACI însă ni s-a spus că reîmpăduririle ar fi o soluție foarte bună pentru Corsia. Lucrurile acestea sunt reale. Din punctul meu de vedere, semnele de întrebare în ceea ce privește sistemul Corsia se multiplică. Vreau să întreb dacă uh, Comisia Europeană nu este de aceeași părere cu mine sau mai precis care este poziția lui și eu nu consider convingător acest, uh, acest... Mulțumim, domnul Eichhout. Yeah, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Niște scurgeri și anume că, de fapt, Comisia întreabă Airbus dacă le convine aceste standarde și se pare că standardele, de fapt, au fost transparente. Noi trebuie să uh, uh, aflăm lucruri din uh, scurgeri și uh, eu cred că nu există nicio poziție a Uniunii Europene între Parlament. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. E un subiect foarte serios. Și felul în care Airbus primește un tratament preferențial comparativ cu Parlamentul European, mie malo, pentru că la Consiliu, de fapt, reiese că, de fapt, Uniunea Europeană e foarte bine reprezentată în Consiliul uh, OACI. Ne putem aștepta din partea Comisiei Europene. Uh, cum va arăta? Pentru că mă aștept ca, de fapt, Comisia la nivel european să fie foarte ambițioasă. La nivel european vom fi în stare să facem ceva. Pentru că următoarea dezbatere, noi ca și colegiuitori, uh, va fi foarte importantă și vom urmări de aproape această dezbatere. Și Dar nu va reduce emisiile din sectorul aviatic și asta mă îngrijorează tare. Ok. <laughs> Is anyone else willing to speak after Mr. Takeout? <laughs> I'm joking. Mr. Leinen. Domnul Leinen, vă rog. Nu știu dacă, într-adevăr, îngrijorați în legătură cu rolul jucat de Airbus în timpul negocierilor? În ce măsură? Și pe partea de transparență, vorbim despre documente pe care noi nu le putem consulta astăzi. dacă nu se stabilește un uh, term, pe termen lung obiective pentru acest uh, sector. Și iar dacă ne uităm la legislația noastră pe emisii, noi suntem obligați să avem astfel de criterii de durabilitate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Demesmacher. Mulțumesc. Aș vorbi în numele colegei Julie Gerling, care n-a putut să vină astăzi aici, dar ea este raportor pentru recenta revizuire a uh, directivei uh, ETS, care uh, ia în considerare noua organizație Corsia. Îndeamnă părțile să încerce să implementeze aceste standarde SARP în condițiile în care știm că foarte motorului uh, cu emisii uh, zero. Trebuie să se știe care sunt, uh, care sunt totalul de emisii produs. Articolul 28C din directiva privind emisiile din aviație, reformare, vorbește despre prevederi la sfârșitul acestui an. Mulțumesc. Urmează domnul Herbrandi. Mulțumesc, doamnă președinte vreau să mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru prezența lor aici. În primul rând, măsuri, ci ține de lupta care se poartă în acele domenii unde chiar e greu de introdus așa ceva și știm că sectorul aviației este unul dintre acele sectoare de contracarare a efectelor schimbărilor climatice. Asta ar fi primul comentariu cu caracter general. Al doilea, industria aviației, aceste documente care au fost dezvăluite și nu cumva este scandalos că se întâmplă asta? Ceva atât de important pentru noi toți. Am mai spus că am avut senzația că mă aflu în prezența bisericii știind despre o creștere cu emisii zero după 2020 mi se pare că era un schimbări la proiectele de document trimise uh, în diverse plicuri uh, ștampilate confidențial când vine vorba de biocarburanți. Și e greu de înțeles de ce UE pare să... Soluția inițială a fost complet uh, diluată. M-aș fi aștepta ca Comisia să facă tot ce e posibil, umblând, pune mai mult decât am făcut-o la OACI și aș dori să-mi comentați și asta. Și în sfârșit, doamnă președinte, pe un ton mai strategic, acum țări precum Rusia și Brazilia a discutat între partenerii doritori ai acestui sistem și vreau să întreb Comisia cum se poate. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Așa că dau cuvântul Comisiei pentru concluzii și mă simt uh, cumva ca în ajunul uh, unei, uh, unei revoluții, negocieri, lovituri de teatru. Haideți să vedem ce ne spune Comisia despre aceste dosare. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. O să încerc să le răspund și o să-i dau cuvântul și colegei Lorenz Grafel pentru a completa din partea DG Clima. Domnul Lise a întrebat despre offset-uri. Mecanismul de compensare a întrebat dacă pădurile, copacii pot uh, fi eligibile aici. Ideea cu acest sistem se referă mai mult la o serie de criterii care trebuie să fie respectate pentru eligibilitatea la compensări și unul dintre criterii se referă la caracterul permanent al reducerii care este propusă și apoi și metodologia trebuie să fie pe măsură pentru a, a da rezultatul pe care îl uh, preconizezi. UACI nu a exclus din start anumite categorii de proiecte. Nu a existat o listă neagră sau negativă, așa cum s-a auzit aici în Europa, cum că nu s-ar permite anumite compensări uh, în acest calcul al emisiilor, în schema de emisii. Însă totul va depinde de criteriile de eligibilitate. Iar acestea se vor aplica tuturor programelor care oferă compensări. Dacă criteriile indemnite, acest tip de proiecte este eligibil. Deci creditele din forestiere, ca să zic așa, de emisii, nu sunt excluse per se. Dar, încă o dată, în pachetul Corsia se vorbește despre caracterul permanent al reducerii și asta nu poate fi ignorat. Domnul Le Eichhout. În primul rând, standardele legate de dioxidul de carbon, care nu vizează Corsia, ci vizează mai amplu uh, schimbările climatice. Avem un SARP, un astfel de standard care se referă la emisiile aparatelor, avioanelor și vreau să spun că Comisia în acest sens a consultat Airbus, dar nu numai, multe alte părți interesate în momentul în care a elaborat aceste standarde și evident, uh, nu ne este rușine să admitem uh, faptul că am discutat cu toată lumea, dar Airbus este de bună seamă cel mai mare constructor aviatic uh, din Europa. Mai sunt și alții, bineînțeles. Am dorit să luăm o decizie în cunoștință de cauză la nivelul UACI și cred că am dat dovadă de spirit de răspundere în momentul în care ne-am adestat unor părți interesate, stakeholder, care știu mai multe despre caracterul tehnic al diverselor opțiuni propuse. Dar, ca să vă informez și ca să re reacționez la acele linii roșii Airbus, vreau să vă spun că Comisia nu primește ordine de la Airbus, ci se informează, cum s-a întâmplat în acest caz și cred că ce contează este că ne dorim și ne dorim mereu să fie consultarea tuturor persoanelor interesate și să fie transparență mai mare în procesul UACI. Și asta ca să mă refer la ce a spus domnul Brandi, cum că nu s-a dat nimic publicității. Dar uh, standardele SARP privind Corsia au fost trimise la nivelul statelor, uh, la nivel statal, Comisia n-a primit nimic. Ne acuzați că n-am împărtășit nimic, dar uh, vreau să vă spun că noi am obținut o copie, dar noi nu suntem un uh, stat. Nu suntem destinatarii acestor standarde. Asta este o problemă, dar încercăm să ne descurcăm cum putem, coordonând eforturile statelor din Europa. Acelor state europene care, bineînțeles, negociază împreună cu noi la Montreal. Și s-au folosit aici tot felul de cuvinte destul de dure în legătură cu transparența. Noi vom încerca să depunem un document în acest sens la, pentru următorul grup de lucru. Deci pe transparență. Nu știu unde se va termina acest proces. Am mai avut o astfel de tentativă în 2016, dar din păcate nu s-a soldat cu nimic concret. Nu suntem noi cei care creăm prevederi în opace, netransparente, ci din potrivă îi îndemnăm pe ceilalți să fie mai deschiși. În viitor, privitor la strategia de negocieri pe care domnul Eichhout și alții au menționat-o, ce facem noi acum? El elaborăm o serie de comentarii pe marginea pachetului Corsia, deși am putea să îl acceptăm ca atare atunci o tactică de negociere ar fi ca pur și simplu să trimitem o scrisoare spunând că acceptăm pachetul în starea sa actuală, să se redeschis și când se va întâmpla asta, cu cât se va discuta cu, atât, cu cât se va discuta mai mult, cu atâta vor apăra incertitudini și se vor acumula. Deci există pericole. Dar ne-am asumat acest risc, adică am depus niște comentarii care vizează niște modificări de redactare ale pachetului Corsia pentru a-i consolida uh, mediul de reglementare, inclusiv chestiuni legate de transparență și de conformitate de către operatori, dar, sincer, e clar că la OCI ne vom confrunta cu niște forțe opuse care nu-și doresc nicio mai mare integritate a mediului și de reglementare și nici mai multă transparență, dar asta este. Atunci strategia noastră aceasta este de a uh, delimita teritoriul și să fim pregătiți în cazul unei redeschidere a pachetului. Suntem într-un stadiu destul de înaintat, chiar târziu, pentru că în ultimii trei ani s-a tot discutat treaba asta cu Corsia, inclusiv la adunarea generală la care ați participat și dumneavoastră. Și deci munca de detaliu a avut deja loc. Cred că e nevoie ca lucrurile să fie în continuare consolidate. Nu trebuie să lăsăm ca pachetul să fie diluat în continuare. Și domnul Lena a vorbit uh, în mod concret despre criteriile de uh, sustenabilitate. Mai multe dintre acestea au dispărut în cursul uh, analizei pachetului, proiectului de, rap- de raport. Și asta între septembrie când am venit aici și noiembrie când Corsia a hotărât să trimită pachetul către consultări direct statelor. Între timp au dispărut o serie de, dintre aceste criterii de durabilitate și marea provocare este că cele trei care mai rămân, nici pe acestea să nu le pierdem. Toate sunt legate de dioxidul de carbon. Asta a fost provocarea. Și în acest sens să continuăm să lucrăm la CAPE, la plafonarea emisiilor. Este și asta o mare discuție la Consiliu și atunci, după sfârșitul fazei pilot, uh, sperăm ca, deci după 2023, aceste criterii de durabilitate, de stabilitate să revină în pachet. Între timp, foarte puține, foarte puțin biocarburant este propriu-zis folosit în domeniul aviației. Nu ne-a plăcut uh, acest eșec, l-am considerat ca atare în noiembrie, însă practic Astfel, procesul nu a deraiat și partea de sustenabilitate nu a dispărut și am menținut totuși trei criterii foarte importante care vizează emisiile din uh, biocarburanți. Și noi sperăm că la un moment dat mai multe criterii de acest gen să reapară. Uh, nu a fost ușor. Și pe bună dreptate, domnul Kerbrandi a zis că Rusia și Brazilia de ce se agită în condițiile în care nu sunt în Corsia. Ei bine, vor fi în Corsia în momentul în care va deveni obligatorie în 2027, dar nu înainte pentru că încă nu s-a oferit în acest sens. Însă regulile OACI sunt cele care sunt, uh, au un cuvânt de spus membrii ai Consiliului. Și și poți să votezi chiar dacă inițial nici nu ești uh, voluntar, voluntar pentru o astfel de schemă cum este Corsia. Dar știm foarte bine că aceste țări, parte din țările uh, BRICS, le cunoaștem prea bine, sunt parteneri de negociere și ne pare rău că nu s-au oferit voluntare, dar nu putem să le obligăm. Și dintr-un punct de vedere strategic, negociem din răsputeri. Și europenii reprezintă mai bine de jumătate din numărul țărilor voluntare care au spus că vor aplica Corsia de la bun început. Și asta spunem noi în argumentarul nostru. Noi care am zis de la început că mergem pe această schemă trebuie să fim auziți. Uh, și asta încercăm să facem, dar nu putem, din păcate, să dictăm celorlalți ce să facă. Cât privește domnului Demes, întrebarea domnului Demesmacher, Demesmacher în legătură cu nonconformitatea și natura acestor standarde SARP. Dacă uh, spui că nu aplici acest standard, trebuie să vii cu altceva. În acest moment, uh, dacă nu aplici un astfel de standard, alții pot să uh, retalieze. Deci este puțin periculos să nu aplici un astfel de standard dar asta este instrumentul juridic la dispoziția noastră. Dacă dorim ca oacii să, face, să facă ceva, așa vor merge lucrurile. Nu în alt fel, nu vom, nu vom avea o convenție specială pentru Corsia. Să nu uitați că avem o serie întreagă de standarde de mediu legate de zgomot, de noxe, de, de dioxidul de uh, carbon, de siguranță, bineînțeles, și și nu sunt lucruri minore, bineînțeles, siguranța este atât de importantă, dar nu se poate face mai mult. Și v-am spus care consecințele în momentul în care nu se aplică un astfel de standard. Un stat, o țară, poate să ia măsuri, eventual la un moment dat să nu se mai permite să mai zbori în spațiul său aerian. Asta este o măsură extremă, dar pot să facă treaba asta. Dar nu pot să facă acest lucru, această măsură nu o pot lua dacă aplici standardul respectiv, SARP. Deci, în concluzie, nu pot decât să spun că uh, Uniunea Europeană, statele membre, Organizația Internațională a Aviației Civile încearcă uh, din răsputeri să uh, mențină integritatea mediului, așa cum am spus. Din păcate, nu avem absolut toate pârghile sau toate veștile bune suntem pe cale de a implementa Corsia, suntem în plin negocieri, plin negocieri și toată lumea se va uita la noi ca să vedem modul în care vom implementa lucrurile, pentru că dacă nu o vom face, cu siguranță că nici alții nu vor fi inspirați să o facă la rândul lor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Permiteți-mi și mie să spun câte ceva despre unele aspecte menționate în cursul întrebărilor. Creditele forestiere, da, e o, o chestiune foarte interesantă și un subiect care trebuie să fie discutat uh, cu siguranță. Știți prea bine că poziția europeană a fost una cât se poate de clar, cel puțin când a venit vorba, clară, cel puțin când a venit vorba despre sistemul uh, european. Acum, nu neapărat la nivel de sarp sau în sarpuri, ci la ci în alte părți există criterii care uh, Uh, merg în, în direcția recunoașterii acestui tip de compensară. Dar deocamdată nu se știe exact în ce măsură sau cum anume Consiliul uh, OACI va interpreta propunerile legate de compensarea prin reîmpăduriri. E clar, uh, de asemenea, că în cursul negocierilor mulți mulți dintre cei uh, care stau la masa negocierilor doresc ca aceste credite forestiere să fie permise. Deci, eu uh, mă tem că silvicultura va fi în continuare un subiect de discuție, să nu uităm asta. După aceea procesul, uh, cine anume ia deciziile finale, uh, am spus deja că e vorba despre Consiliul OAC. Ia un lucru pe care l-am tot uh, ridicat la moral, și anume dubla cuantificare. În elementele de punere în aplicare, iată, apare în continuare subiectul, dar încă nu s-a găsit o soluție finală operațională. Bineînțeles, din perspectiva mediului,